a începe voturile, aș dori să fac o comunicare. Domnul Søren Bo Söndergaard mi-a transmis demisia sa din calitatea de deputat european cu începere din 5 februarie 2014. În conformitate cu articolul 4, alineatul 3 din regulamentul de procedură, Parlamentul constată că locul său este vacant începând cu data de 5 februarie 2014 și Parlamentul informează autoritatea națională responsabilă pe această cale. Doamnelor și domnilor, haideți acum să trecem la vot. Conform ordinii de zi, avem raportul domnului Moreira,